The sitting is resumed. Reluăm sesiunea plenară. Procesele verbale ale zilei de ieri sunt disponibile. Dacă sunt comentarii, observații, vă rog. Nu, atunci considerăm adoptate procesele verbale. Ieri,